Comisia Econ de astăzi. Avem două, de fapt trei rapoarte în total. Anunțurile președintelui sunt foarte succinte. Adoptăm ordinea de zi mai întâi. În afară de asta n-am niciun anunț de făcut. Nu am nimic de informat în legătură cu negocierile interinstituționale, așa cum spuneam săptămâna trecută. Prin urmare, trecem la punctul 4, raportul anual al BCE pentru 2016. Așa cum știți, există tradiția ca BCE să ne prezinte raportul său anual și este o ocazie pentru noi de a ne uh, exprima punctele de vedere în legătură cu evoluțiile economice și financiare și în legătură cu reacția la criză. De asemenea, este ocazia pe care o avem de a ne exercita controlul democratic asupra BCE. Vom, vom aloca 5 minute pentru raportor, 3 minute pentru raportorii din umbră și 4 minute pentru intervențiile catch the eye. Așadar, îi dau cuvântul domnului Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi voi prezenta raportul anual de evaluare și de control al gestiunii BCE cu un mesaj foarte clar. Nu este momentul să schimbăm orientarea politicii monetare. În primul rând, BCE, cu toate măsurile asumate în ultimii ani, nu își și-a îndeplinit obiectivul din statutele sale, ca uh, inflația să fie limitată la 2% inflația a fost a crescut cu 0,2% și deci de 4 ani obiectivul nu este îndeplinit. Inflația a ajuns la 1,5%, 1,3% și 1,6% în 2019. Deci zona euro va putea să își asume uh, o, șap- să ajungă la șapte ani cu o inflație îndepărtată de obiectivele sale. Uh, evoluțiile sunt pozitive, însă sunt încă departe de obiectivul fixat. Economia se pare că a intrat într-o fază de expansiune uh, și trebuie să ținem cont și de PIB-ul uh, zonei euro care are o creștere pozitivă, însă există și anumite trenduri negative. Conform uh, FMI, output gap-ul negativ a fost la 1,2% în 2016 și se va menține așa cel puțin în următorii 2 ani. Zona euro oferă perspective de creștere non-inflaționistă pentru ca PIB-ul să fie în interiorul potențialului său. Nici cele mai optimiste previziuni pentru perioada următoare nu cresc peste evaluările actuale. Vorbim despre includerea obligațiunilor corporatiste. În general, avem o viziune pozitivă, cu toate că cerem o transparență mai mare în CFP-SPP um, în legătură cu criteriile de flexibilitate de pe piață și în special în cadrul IMM-urilor în cadrul acordurilor, uh, pentru a îndeplini angajamentele Uniunii în cadrul acordului de la Paris. Trebuie să facilităm achiziționarea datoriei publice a un, unui stat care are nevoie de răspuns solidar. Există încă probleme cu transmiterea politicii monetare și chiar dacă M1 trece, crește cu uh, M3 crește cu doar cu o rată de 5. Aceste lucruri se uh, arat, arată că trebuie să acționăm și pe alte căi pentru a îmbunătăți rezultatele. Uh, există și problema dobânzilor scăzute pentru sectorul financiar, însă acest lucru afectează uh, și în mod negativ bilanțul băncilor. Mai mult, cerem, uh, în plus, cerem BCE să uh, se mențină în alertă în legătură cu contribuțiile la procedura bugetară, pentru că uh, ca pro, politicile inflaționiste să răspundă la așteptări. Trebuie să încheiem Uniune, Uniunea Bancară și Uh, lucru e vital pentru modelul global. De asemenea, raportul recunoaște necesitatea de a dispune de active, active libere de riscuri și de a demara dezbaterea în legătură cu resursele proprii. Această schimbare poate să fie făcută printr-o procedură legislativă obișnuită, și nu este doar părerea mea, este și părerea Serviciului Juridic al Parlamentului la cererea uh, Comisiei um, Bugetare. Um, a publicat un aviz coerent cu uh, acest, această poziție și uh, acest raport include și anumite observații în legătură cu modele, modelele, modelele virtuale și, în definitiv, Raportul se vrea o bază pentru negociere, pentru amendamente de la restul colegilor, cu care sper să avem o dezbatere deschisă și liniștită pentru a contribui la o îmbunătățire a politicii monetare, la un mai bun control al acestei politici, care să uh, se reflecte și în viața de zi cu zi a uh, cetățenilor europeni. For your report. Mulțumesc foarte mult, Jonas, pentru acest raport. Domnul Burkhard Hals uh, va înlocui raportorul din umbră din partea PP, din câte înțeleg. Da, din păcate, domnul raportor nu poate fi prezent pentru discuțiile de astăzi, însă în numele său îi mulțumesc lui Jonas Fernandez pentru munca depusă până în prezent. Proiectul de raport reprezintă o bază bună pentru discuțiile ce vor urma între raportor și raportorii din umbră. Zicrid Mureșan consideră că următoarele sunt prioritățile pe marginea cărora s-ar mai putea elabora. Mai întâi, obiectivul primar al BCE este definirea strategiilor. În al doilea rând, independența BCE și reforma în contextul politicii monetare a BCE. Apoi, obiectivul principal al politicii monetare a BCE este acela de a menține stabilitatea prețurilor, stabilită printr-o uh, țintă a inflației suficient de joasă de circa 2%. Nu doar 2% însă, așa cum se spune în raport deocamdată. Apoi, BCE-ul este o instituție independentă, iar independența sa înseamnă menținerea stabilității prețurilor ca obiectiv principal. Apoi salutăm dialogul pe teme monetare și asumarea răspunderii în fața Parlamentului European de către BCE și nu doar în fața Parlamentului European, ci și în fața publicului în acest sens. Președintele Mario Draghi nu scapă nicio ocazie de a pune accentul pe importanța reformelor structurale din zona euro. Așa cum a menționat în mod repetat, doar politica monetară nu are cum să stimuleze economia zonei euro decât dacă este completată prin politici fiscale și prin reforme care să conducă la creșterea productivității la nivelul statelor membre. Și, în fine, ultima chestiune fundamentală o reprezintă stabilirea condițiilor necesare pentru reluarea activității de afaceri, pentru creștere, crearea de locuri de muncă și, deci, stimularea dezvoltării. Toate aceste lucruri sunt necesare pentru redresarea economiei noastre. Așa cum a arătat uh, în uh, comisia noastră în raportul din 2015, trebuie să vedem în ce măsură această instituție se achită de sarcinile ce revin. Mai mult, întrebările de control trebuie menținute pentru raport și pentru Uniunea Bancară care a fost înființată recent. Trebuie transmis, așadar, din partea Parlamentului European un mesaj clar cu privire la activitatea din 2016 a BCE. Cam acesta a fost un scurt rezumat al priorităților pe care Zicli Mureșar le vede în acest raport. Zicli Mureșan așteaptă cu mult interes discuțiile dintre raportori și raportorii din umbră și mulțumește călduros raportorului încă o dată. Mulțumesc și eu. Mulțumesc, Borcart. Ai fost un locuitor Excepțională, a lui Siegfried Mureșan. Domnul Lunas este raportorul din umbră, dar dacă înțeleg bine, domnul Luca va vorbi numele său. Nu, nu, de fapt am să vorbesc chiar în numele meu. Doresc și eu să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. Este pentru mine doar un punct de plecare pentru discuții, pentru că prezintă punctul social-democrat, ceea ce este util, dar uh, mai sunt câteva elemente de consens. Și ECR-ul nu este perfect reprezentat uh, în text. Sunt câteva puncte unde sunt de acord cu dumneavoastră. Este bine ca în raport se cere ca volumul uh, uh, CSPP la BCE să fie uh, public, făcut public, să existe deci o mai mare transparență. Pentru asta suntem și noi, uh, de asta suntem și noi încântați. Și apoi ne interesează ce se întâmplă și cu uh, situația sumelor, dar mai sunt și alte probleme care trebuie ilustrate. Ce se întâmplă cu măsurile fiscale de la BCE pentru a uh, trata astfel excedentele financiare? Mi se pare că aici nu e conform mandatul BCE. Uh, iar în ceea ce privește uh, bilanțul, excedentul pe bilanț, Germania are un deficit cu zona euro, deci asta ar însemna ca Germania să își retragă puțin din măsurile de politică financiară ca să reducă această relație, acest raport. Și apoi, ce se întâmplă cu mandatul BCE față de politica de climă, pentru că și aceasta trebuie să fie susținută. Deocamdată BC nu și-a asumat niciun angajament pentru că ar fi în afara mandatului. Iarăși nu e legat de mandat, uh, nu e legată de mandat uh, ideea euroobligațiunilor, eurobondurilor. BCE-ul nu a primit mandatul de a susține Grecia. Mandatul BCE e foarte clar delimitat, e vorba de susținerea stabilității prețurilor în Grecia și atât. Iar în ceea ce privește băncile care vor se întoarcă din Londra, în zona euro, nici aici nu este concordanță cu mandatul BC. Regatul Unit n-a fost niciodată partea zonei euro, deci nici nu știu ce ar putea căuta acum acolo BCE-ul, prin faptul că are loc Brexitul. Se cere ca um, tot ceea ce este în plus de la BCE să se întoarcă la Uniunea Europeană și nu în statele membre, dar mi se pare că aici uh, iarăși este încălcat chiar mandatul BCE. Iar în ceea ce privește o politică monetară mai flexibilă, cu mai multă uh, achiziționare de titluri de valoare naționale, mie mi se pare că nu este un lucru în concordanță cu mandatul pentru BCE, nici în ceea ce privește PSPP și celelalte programe din EAPP. De ce? Fiindcă apar câteva contradicții monetare de finanțare de stat. Lipsesc câteva aspecte importante. De exemplu, nu se face trimitere la faptul că testele de rezistență n-au uh, atras atenția la timp că anumite bănci spaniole și italiene vor cădea. Uh, și la început acele bănci au trecut testul de rezistență. Deci asta arată puțin care este problema la ora actuală. Lipsește și trimiterea la faptul că odată cu uh, renunțarea la anumite instrumente calitative, BCE-ul uh, um, și-a slăbit marja de manevră, iar în ceea ce privește uh, problema cu quantitative easing, vedem foarte bine că s-a ajuns și în instanță din această cauză. Cu privire la GDP targeting, în raport se spune că BCE-ul nu poate să obțină creștere economică fără politică fiscală, dar politica fiscală nu este partea mandatului uh, BCE, prin urmare GDP targeting nu își are locul aici. Eu cred că mi-am depășit uh, timpul, așa că mă opresc aici. Thank you for... Mulțumesc pentru punctul dumneavoastră de vedere. Și acum Domnul Tremos în locul domnului Tervals, dacă nu mă înșel, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, raportorul din umbră, domnul Turovski, nu este de față, așa că voi vorbi eu în numele său. Domnia Saira îi mulțumește foarte mult uh, domnului Fernandez pentru proiectul de raport, despre care spune că e foarte cuprinzător și că va deschide o dezbatere interesantă între raportorii în umbră și cu domnul raportor. Are o impresie bună despre raport în general, dar un raport bun mai dorește să menționeze că este concis și la obiect. Și în acest sens, menționează că există oarecare tendință în text de a se lungi paragrafele, deschizând alte discuții în afara strictei competențe a comisiei noastre, și anume politica monetară în acest domeniu. În rest, consideră că raportul este, proiectul de raport este bun, însă că multe dintre acțiunile prezentate nu vor putea funcționa dacă nu vor fi completate la nivel național de alte acțiuni. De aceea trebuie făcută presiune asupra statelor membre ca acestea să nu se bazeze doar pe politica monetară pentru a-și rezolva problemele de la nivel național. Este o opinie pe care o bună parte din grupul ALDE o împărtășește. Asta aș dori să precizez și eu. Și încă un lucru alineatele 7 și 8 din raportul dumneavoastră, nu sunt uh, ușor de acceptat de mulți dintre membrii ALDE, așa cum probabil vă dați seama. Poate că se va discuta despre acest lucru în cursul dezbaterilor cu raportorii din umbră, dar discuția despre țintirea creșterii PIB va fi un subiect greu de acceptat pentru mulți dintre membrii grupului nostru. Și, în fine, un sfat din partea noastră, în ultimii ani, raportul BC s-a bucurat de un amplu consens în Parlamentul uh, nostru. Circa 80% dintre membrii au votat în favoare. Raportul nu este obligatoriu, dar este un raport important și este de seama că în urma acestei majorități semnificative din trecut, uh, am asistat la o sporire a transparenței. S-au abordat uh, problemele legate de dezechilibre în 2012, în 2015 de asemenea s-au rezolvat alte probleme cu Consiliul. 45 de membri au, tra- au transmis uh, de asemenea o scrisoare BCE în legătură cu achiziționarea de active și cu transparența acesteia. Am primit niște informații în urma scrisorii transmise, dar nu pe toate. Așadar, în numele grupului nostru, consider că este mai bine să avem o majoritate amplă decât să avem un fel de victorie pur ideologică, pentru că ținem cu dinții de anumite poziții, care în ultimă instanță ar putea să slăbească BCE în afara acestui for. Mulțumesc! Mulțumesc că ne-ați împărtășit punctul de vedere al grupului dumneavoastră. Și acum domnul Papadimulis din partea GUE, nici domnia sa nu de față, este înlocuit de un coleg. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi de în numele domnului Papadimulis, uh, raportorul din umbră al GUE, care nu poate fi prezent, și voi citi, dacă îmi permiteți, observațiile sale. În ultimii ani, Uniunea Europeană s-a confruntat cu probleme semnificative în ce privește gestionarea politicilor sale economice și monetare. Soluțiile oferite de instituții precum BCE însă nu au reușit să rezolve problemele cauzate în unele cazuri chiar de acele instituții. În calitate de membri ai comisiei noastre, trebuie să ținem seama de diferitele aspecte ale rolului pe care îl joacă în prezent BCE. Expunerea sistemului bancar la crize sistematice legate de problema lichidității care se este, sunt în curs pentru unele bănci <clears throat> au uh, creat dificultăți din punct de vedere fiscal și financiar, dificultăți care continuă. Apoi, trebuie să dezbatem despre acest subiect în cadrul comisiei noastre. Chiar dacă pentru anumite economii quantitative easing ar putea să fie o soluție, ea trebuie bine cântărită. În ce privește Uh, riscul de a crește, de a spori lichiditatea pe piață în mod stângaci, așa cum o face BCE, asta ar putea să ducă la probleme legate de prețuri în unele cazuri și se leagă și de incapacitatea anumitor state membre de a se proteja în fața efectelor politicii BCE, inclusiv în ce privește mm, fondurile de pensii. Ca atare, BCE trebuie să-și rezolve aceste probleme nu numai pentru a apăra cele mai vulnerabile economii din zona euro, ci și pentru economia Uniunii Europene în general. Gestionarea mixului de politici al BCE trebuie avută în vedere, dar și arhitectura instituțională ca atare. Și acum, am, ar trebui să insistăm asupra unui model mai democratic pentru BCE. Aceasta este un, o precondiție pentru o BCE responsabilă și răspunzătoare. Ar trebui așadar ca această instituție să lucreze în mod transparent, să-și publice deciziile și, și propunerile de politici. Dacă nu, BBC nu se teme de crearea unei politici, unei cadru uh, în acest uh, sens, atunci așa ar trebui să procedeze. Există numeroase organizații non-guvernamentale și alte instituții care acuză BCE-ul de impunerea unor politici de austeritate, în mod incorrect cel mai adesea. Domnule președinte, trebuie vorbit acum nu doar de o politică pe termen lung, de reguli și reglementări consolidate, ci și de, de o schimbare a atitudinii BCE și în uh, numele domnului Papadimulis Îi mulțumesc domnului Fernandez, exprimând în tot în numele domnului, domnului Papadimuli speranța că vom putea purta în săptămânile care vin discuții fructuoase. Mulțumesc foarte mult și acum din partea verzilor, Molly Scott, raportor din umbră, Mulțumesc. Am să vorbesc în nume propriu. Îmi pare rău dacă te dezamăgesc. Mulțumesc și eu domnului Fernandez. A făcut o treabă excelentă. E un raport uh, de foarte bună calitate care acoperă numeroase probleme cu care BCE-ul se confruntă. Ne bucurăm în special să vedem care, că ce sugestie s-a făcut la alineatul 8, unde este vorba de completarea cu uh, țintirea în materie de PIB pe care o propune raportul. Apoi, la punctul 7, BCE-ul are în vedere o extindere a programelor teritoriale care să vizeze împrumuturile, creditele permanente. Este important să se canalizeze resursele bancare către uh, activitățile cu adevărat productive. Programul de achiziții s-a dovedit uh, destul de util, însă trebuie să fim atenți și trebuie să fim atenți eh, să nu îl eliminăm. Așadar, o abordare mai creatoare, mai creativă ar fi utilă pentru cetățenii europeni în acest sens. Nu neapărat o atitudine care să protejeze interesele corporațiilor. Apoi, în urma inițiativei colegului meu de față și membru al comisiei noastre, Ramon, și în, numele, în urma scrisorii pe care mulți dintre noi am semnat-o, ne bucură faptul că BCE a dat dovadă de transparență și a prezentat, a făcut public programul său de achiziții de active sau de titluri de valoare. Dar am dorit ca întreaga listă să fie făcută publică. Apoi, am vrea să se Uh, nu, să nu existe conflicte cu alte obiective, cum ar fi uh, țintirea în ceea ce privește obligațiile în materie climatică. Activitatea foarte bună pe care a desfășurat-o observatorul săptămâna trecută ne-a bucurat foarte mult. Cred că ocolirea regulilor Uniunii Bancare prin uh, rezoluția Banco Popular, prin hotărârea Banco Popular, merită să ne îngrijoreze. Este important ca BCE-ul să rezolve această situație problematică și trebuie să rezistăm la orice fel de subminare a cadrului de reglementare de după criză. Al minte riscăm să ne confruntăm cu o nouă instabilitate. Apoi considerăm că este vital ca BCE-ul să își planifice deja viitoarele relații cu um, City-ul Londrei. Îmi cer scuze, fac o paranteză ca să vărs o lacrimă, că e vorba de țara mea lumea. Așadar, trebuie să ținem seama de uh, viitoarele relații în urma retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Menținând un rol dominant, cred că trebuie să avem o imagine foarte clară a tuturor ajustărilor care vor trebui făcute și cum se va uh, proceda în cazul în care uh, negocierile vor eșua și în cazul în care retragerea va fi o retragere dezordonată. Și acum Marco Vali din partea FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu, domnului raportor, pentru acest uh, raport. S-au făcut unii pași înainte față de rapoartele precedente, însă ni se pare în continuare inacceptabil că nu se prezintă în mod hotărât realitatea din zona euro din momentul de față, realitatea politicilor pe care le adoptă BCE o bancă centrală care în momentul de față nu poate, pentru că asta este situația, nu poate uh, răspunde problemelor legate de inflație ale acelor state membre care au adoptat moneda unică. Și n-ar trebui să se oprească aici, ar trebui să ține seama de probleme mult mai profunde legate de Uniunea Monetară. Se face o trimitere la dezechilibrele cu privire la partidele curente. Trebuie văzut Trebuie cântărită foarte bine lucrurile pentru a vedea în ce direcție să o apucăm pentru a menține această monedă, care după ce va uh, depăși această fază ascendentă, să ne permită să avem o politică monetară globală care să permită creșterea țărilor. Ce se va întâmpla când vom ajunge în uh, etapa descendentă? Vor apărea din nou vechile probleme ale euro, vom avea o criză încă și mai gravă. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, este important să punem accentul încă și mai mult pe aceste dezechilibre, pentru că dacă nu o vom face, consecințele vor fi uriașe și, din punct de vedere politic, vom fi ratat o ocazie uriașă. Pentru că nu vom fi abordat problemele relevante, Cine vom fi ocupați de fleacuri câte vreme problema era în altă parte. Politica monetară nu poate să satisfacă 19 dif- exigențe diferite din punctul de vedere al ratei dobânzii și al inflației. Ai De aici pornește orice discuție. Mai sunt și alte chestiuni fundamentale cu privire la Uniunea Bancară și acolo sunt anumite dezechilibre. Există însă un raport separat pe această temă și cu, pe marginea acelui raport vom înainta punctul nostru de vedere în legătură cu anumite dezechilibre pe care le-am identificat în cadrul textului. Sigur că vor exista reuniuni uh, în care vom discuta între raportorii din umbră și vom mai aduce și atunci lămuriri. E fundamental în prezent în legătură cu politica economică și monetară. În această situație extraordinară să cunoaștem datele reale cu privire la șomaj pentru că aici am ajuns la uh, niște niveluri care sunt în realitate mult mai mari decât cele prezentate de Eurostat, mai ales, mai ales pentru țările din Sud. Deci și aici s-ar putea să nu vorbim de fapt de economia reală, ci există riscul unei bule că, pentru că vor fi, vor fi volume foarte mari de lichidități care vor ajunge dintr-o dată în economie. Politicile acestea monetare, așadar, se pune întrebarea dacă sunt cu adevărat eficiente sau sunt un fel de medicament sau aproape un drog care este uh, prescris în mod uh, aproape irresponsabil. Prin urmare, cred că ar trebui să, ne, ne, să privim mai în viitor, pentru că deocamdată situația e stabilă, dar vom ajunge în curând în etapa descendentă a ciclului economic. Atunci când ne vom confrunta cu probleme extrem de grave, este sarcina noastră să le, uh, să ne confruntăm cu ele și despre ele trebuie să vorbim. Aceasta este sarcina ce ne revine. Mulțumesc! și domnul Anemal din partea ENF, 3 minute acum, ultimul vorbitor. Oh, Mă reprezint și eu pe mine însumi. Dragi colegi, acest raport este complet desprins de realitate. E vorba de faptul că BCE um, va putea lunar să-și sporească sumele și să achiziționeze titluri de valoare. Raportorul nu ține cont de faptul că um, BCE-ul oricum își depășește mandatul. Nu o spunem doar noi, cei de la ENF, ci acest lucru a fost confirmat uh, în Germania de Curtea Constituțională de la Karlsruhe în această vară. Mai mult decât atât, a încălcat uh, BCE-ul uh, faptul că nu a respectat uh, mandatul în ceea ce privește quantitative easing. Mandatul acesta mm, ține cumva de băncile centrale naționale, deci cumva ține în primul rând de statele membre și nu de BCE. Și nu mai putem să privim lucrurile ca fiind strict măsuri monetare. E vorba de măsuri economice, e vorba de asumarea niște prerogative care țin doar de statele membre. Acest lucru apare și în, uh, în uh, rezumatul uh, Uh, curții de la Karlsruhe, unde se spune că există o încălcare a finanțării, a politicilor monetare și că BCE-ul și-a depășit cu mult mandatul, prin urmare, uh, aducând atingere competențelor statelor membre. Acesta este, aceasta este moștenirea Angelei Merkel. În 2010 a încheiat un acord politic cu uh, Italia și cu Franța să sprijine Grecia. Uh, și practic a sacrificat tratatul de la Maastricht și um, nu a ținut cont de realitățile de la vremea respectivă. Prin urmare, BCE-ul trebuie să rămână în continuare independent politic, pentru că este piatra de temelie uh, din acest punct de vedere în Europa. Este singura instituție singura instituție care poate să uh, tragă la răspundere BCE-ul uh, um, și de a reveni la mandatul uh, uh inițial suntem noi, pentru că și mi se pare că din acest motiv noi nu putem să susținem acest raport, pentru că după cum vă spuneam, el este rupt de realitate și trece cu vederea faptul că BCE-ul pur și simplu nu își respectă mandatul. Independența politică a BCE-ului s-a dus pe apa sâmbetei uh, Ehm, ne bazăm cică pe o uniune monetară, dar aceasta a plecat oricum de la o eroare. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumim foarte mult! De la catch de nu este nimeni și oricum nu mai avem timp. Doresc să dau, îi dau două minute lui Jonas pentru concluzii. Simplemente Mulțumesc foarte mult. Doresc doar să mulțumesc pentru comentariile și evaluările colegilor mei în acest prim, în acest schimb, prim schimb de opinii. Aștept uh, atât uh, aștept amendamentele din partea colegilor și reluând cele spuse de colegul nostru Ramon, Uh, bineînțeles, în ultimii ani am avut un acord larg în legătură cu, cu rapoartele BCE, la care am participat și eu și în aceeași linie sper că uh, va decurge și discuția din acest an și că vom ajunge la un acord amplu în legătură cu raportul actual. Vă mulțumesc! Mulțumim ca Domnul Chambon, la chestia și apoi gata. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vreau să-i spun lui Honas că a lucrat foarte bine și celorlalți care vor uh, lucra în continuare. Uh, doream să le prezint două idei uh, foarte importante pentru a concretiza ideile. În primul rând, sistemul european de garantare a depunerilor dacă vrem să fim uh, serioși, nu va exista uniune bancară atâta timp cât sistemul european de garantare a depozitelor și BCE nu va, exist, nu va exista. Unde, este ace, unde sunt pașii? Unde există foaia de parcurs pentru a avea acest sistem de garantare? Eu cred că este rolul Parlamentului European să elimine obstacolele politice în acest sens. Eu v-aș ruga să vă dați seama de importanța acestui sistem de garantare a depunerilor. Acest sistem este fundamental pentru a exista Uniune Bancară. Dacă fără acest sistem nu va exista Uniune Bancară, trebuie să fim uh, cinstiți. Nu uh, Uh, putem să fim europeni și să spunem, a, bine, dar uh, doar pe anumite aspecte. Vă rog chiar uh, să elaborăm un proiect de punere în practică acestui sistem care să dea securitate juridică piețelor. Pentru că altfel ajungem la al doilea punct și închei, domnule președinte, în legătură cu care i-aș ruga pe membrii grupului să Uh, se aplece. Acum, în plină efervescență a Uniunii Bancare, avem, asistăm la o retragere in facto de la uh, Uniunea Bancară, pentru că toate asociațiile internaționale uh, dau pași înapoi, s-au mm, pierdut mii de miliarde de euro care dispar dispar bănci germane, uh, uh, spaniole, uh, se renaționalizează aceste bănci și trebuie să ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru. Mulțumim, am ajuns la sfârșitul acestui punct. Și ca să fie totul în regulă, termenul pentru depunerea amendamentelor este 13 septembrie, examinarea amendamentelor 9 sau 10 octombrie, votul 20-21 noiembrie, plenara încă nu se știe. Deci mulțumesc foarte mult pentru un schimb interesant de opinii. Nu ne privește în mod direct, dar interesant. Trecem acum la punctul 5. E vorba de avizul nostru pentru LIBE în ceea ce este recunoașterea reciprocă a înghețării și ordinului de înghețare și confiscare. Este un domeniu foarte important. Uniunea a luat multe măsuri aici și am aprobat mai multe acte normative. După cum știm, confiscarea activelor, rezultatele numai activităților criminale, sunt lucruri importante pentru combaterea uh, infracționalității și a finanțării terorismului, de exemplu. Uh, raportorul Matuselo are cuvântul pentru șapte minute de la ECR. Grazie, grazie președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate. Subiectul este important, fundamental chiar. Pentru a evita ca infracțiunile să fie profitabile. Printr-un astfel, printr-o astfel de dispoziție, printr-un astfel de act legislativ, asta încercăm să evităm ca infracțiunile să fie profitabile. Avem așadar un raport pe o temă extrem de importantă și este o onoare pentru mine să fiu raportor. Lucrăm într-un mediu care evoluează în mod interesant și se referă la uh, eliminarea profiturilor, la confiscarea prof și indisponibilizarea profiturilor de pe urma activităților infracționale pentru a se reduce capacitatea acestor organizații infracționale. făcând în așa fel încât să nu mai beneficieze infractorii de carburantul lor și anume banul. Avem așadar posibilitatea de a exercita o apărare a cetățenilor europeni prin acțiunea noastră de combatere a infracționalității și a criminalității organizate. Într-un studiu al Europol, la care se referă Comisia Europeană, se arată că cea mai mare parte a bunurilor ilicite că, majoritatea infracțiunilor, uh, majoritatea organizațiilor infracționale reprezintă produc o sumă foarte mare de bani, din care circa 80% rămâne în momentul de față în mâinile infractorilor. Aceștia reinvestesc banii aceștia în activități infracționale și este motivul pentru care obiectivul nostru trebuie să fie acela de a lucra în mod eficient pentru a indisponibiliza și a confisca aceste bunuri. Un regim, sunteți de acord că e nevoie de un regim eficient de recuperare și că aceasta ar trebui să fie o prioritate strategică a Uniunii Europene? Și că, așa cum arăta Comisia, recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și a sentințelor este un element fundamental, o cheie de boltă a cadrului de siguranță. Analizând dispozițiile în vigoare în ce privește recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și respectiv directiva aferentă a Parlamentului și Consiliului, vrem să extindem posibilitatea de intervenție Uh, depășind acele limite care riscă să reducă eficiența acestui instrument, bazându-ne pe cooperarea juridică în, uh, consolidată atât în materie civilă cât și în materie penală, bazată pe recunoașterea reciprocă, care în final să ducă la un sistem prin care să se recunoască uh, deciziile, hotărârile adoptate în sistemele de drept ale celorlalte state membre ca valor, valabile și recunoscute, fără să mai existe niciun fel de formalitate suplimentară de parcurs. Așa cum se arată în textul prezentat, cooperarea transfrontalieră este de neocolit. Este fundamentală această cooperare atât între tribunalele uh, penale cât și între celelalte autorități competente este fundamentală pentru stabilitatea sistemului financiar al Uniunii Europene și pentru păstrarea încrederii cetățenilor în acesta. Propunerea inițială ar trebui să ducă la extinderea cadrului normativ, permițând recunoașterea reciprocă, precum și executarea dispozițiilor, a ordinelor de indisponibilizare. atât în domeniul penal, cât și din punctul nostru de vedere în materie administrativă. Deci în contencios. Ar trebui ca toate ordinele de confiscare să fie uh, emise de o autoritate judecătorească sau de o autoritate competentă. E vorba de amendamentul 3. Trebuie să existe, să, să permitem emiterea unui ordin de confiscare în urma unei Uh, sentințe penale sau civile. Și apoi, 50% din suma obținută prin executarea ordinului de confiscare să fie transferată din statul de executare către statul emitent, fără să, mai, să se mai aplice o dispoziție care prevede că, uh, așa cum se spune în prezent, executarea acestor ordine se face numai pentru sumele Uh, de cel mult 10.000 de euro. Asta pentru ca statul care se ocupă de rezolvarea problemei să fie într-un fel compensat pentru activitatea desfășurată de autoritățile sale. Adesea este vorba de asigurarea proprietăților respective, de cheltuieli judiciare și așa mai departe. Pentru că uh, infractorii și bunurile se pot afla în țări, în state membre diferi, diferite, trebuie ca procedurile de confiscare să rămână la nivel național. Și de aici decurge nevoia de a se prevedea acea compensare de care vorbeam ceva mai devreme. Și în fine aș vrea să mai arăt că, așa cum arăta și comisia, în prezent, sistemul în vigoare nu funcționează, din păcate. S-a constatat că veniturile ce provin din traficul de droguri în statele membre, veniturile acestea, deci, nu pot fi confiscate din cauza lipsei de cooperare transfrontalieră la nivel judecătoresc, în, în domeniul judiciar. Ori știm că, din păcate, tocmai traficul de droguri, traficul de stupefiante este instrumentul pe care toate organizațiile infracționale sau de criminalitate organizată le folos îl folosesc pentru a-și finanța diferitele activități infracționale. Așadar, aștept cu mult interes dezbaterea și contribuția colegilor mei cu care vom conlucra pe marginea acestui dosar. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. De la SND, Raportor din umbră, domnul Ivan, patru minute. Uh, în primul rând, uh, felicitări domnului raportor pentru munca depusă. Este un raport pe care noi îl susținem în, uh, în totalitate. Suntem de acord că <clears throat> este important ca autoritățile naționale să aducă vinovații în fața justiției. Cu toate acestea, este mult mai important ca prejudiciile să fie Uh, recuperate, iar bunurile provenite din uh, săvârșirea infracțiunilor să fie uh, înghețate și confiscate. Prevenirea și combaterea eficace a criminalității organizate ar trebui realizată prin neutralizarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și, în anumite cazuri, ar trebui extinse la toate tipurile de bunuri care provin din activități infracționale. Salutăm introducerea la articolul 1 și a procedurilor administrative. De asemenea, salutăm și includerea ca infracțiune a evaziunii fiscale, fraudă fiscală, a abuzului de piață, manipularea indici, indicilor utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții. La articolul 3 Uh, cred că va fi destul de dificil de pus în practică dacă limita maximă a pedepsei privative de libertate este de cel puțin trei ani. Aici, uh, la shadow meeting, și uh, vom discuta și probabil că vom depune amendamente. De asemenea, e important să discutăm și despre faptul că unele țări din afara Uniunii Europene asigură anonimatul persoanelor corupte care depun acolo sume de bani pentru a evita legislația națională și europeană, uh, Comisia trebuie să crească gradul de sensibilizare cu privire la efectele grave ale susținerii corupției, să ia în calcul posibilitatea elaborării unui plan cuprinzător de descurajare a transferurilor de active către țări din afara Uniunii Europene, care, să, care protejează anonimatul persoanelor corupte și să-și reevalueze relațiile economice și diplomatice cu aceste țări. Cam atât, mai mult în timpul dezbaterii și la întâlnirile cu shadow raportorii vom discuta mai mult atunci. Mulțumesc. Thank you very much. Now we have... Mulțumim foarte mult. Din partea ALDE. Mulțumesc, dragi colegi, doamna Virnic. Mulțumesc, domnului Matuselu, pentru proiectul de raport. Sunt patru avize care au fost înaintate și văd că uh, raportorul uh, înclină spre opțiunea 4B, ceea ce înseamnă că înghețarea și confiscarea uh, cad cumva în uh, raza de acțiune acestui regulament. Sunt deschisă în fața acestor discuții, dar trebuie să ne asigurăm că sistemul rămâne compatibil cu ceea ce se întâmplă în statele membre. Salut, extinderea listei de la articolul 2, dar asta nu înseamnă că suntem de acord cu toate sugestiile raportorului. Deci important este ca toate opțiunile să poată fi dezbătute. Unele amendamente vizează includerea piețelor financiare și se axează în mod specific uh, pe abuzul din, la, din acest domeniu. Îl întreb pe raportor, de ce această atenție specială. De ce vreți să rezolvați această problemă specific aici? Nu e oare acoperită de legislația în vigoare? În ceea ce privește gestiunea proprietăților confiscate, dumneavoastră vreți să deviați de la propunerea comisiei în așa fel încât banii care sunt obținuți în urma confiscărilor să fie împărțiți 50-50 între ă, statele care cer și statele care execută, asta sub pragul de 10.000 de euro dar m-ar interesa câteva informații adiționale. Ce se întâmplă cu această partajare și uh, mai sunt și alte propuneri de avut în vedere? Mulțumesc pentru raport, aștept cu nerăbdare discuțiile ulterioare. Mulțumim și noi. E cineva de la ECR în sală? Nu e nimeni prezent. Eva Jolie de la Verzi. 3 sau 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc uh, raportorului domnului Marticello pentru acest proiect de aviz. Susținem pe deplin ideea de a avea un regulament uh, pe această chestiune importantă a recunoaște, recunoașterii reciproce a ordinelor de înghețare, înghețare și confiscare, pentru că există uh, prea multe fonduri care se evaporează pentru că procedura existentă din cadrul deciziei cadrul a Consiliului nu funcționa bine. Deci susținem absolut ideea de a consolida cadrul juridic. Suntem de asemenea pentru ca ordinele care țin de justiția penală să fie incluse, însă ordinele de închis de înghețare și de confiscare trebuie să se aplice și infracțiunilor administrative. Deci susținem pe deplin acest raport, puteți conta pe susținerea noastră. Mulțumim foarte mult! Nu e nimeni de la ENF care să ia cuvântul. La Catch the Eye avem câteva minute, dacă vrea cineva să vorbească, preț de două minute. Nimeni? Mă întorc la domnul Matușelo pentru uh, o concluzie. Eu ringrazio il Shadow e chiunque... Le mulțumesc raportorilor din umbră, tuturor celor care au intervenit, fiindcă observațiile domnilor lor vor contribui la îmbogățirea acestei propuneri. Avem înainte o muncă deosebit de interesantă, fără îndoială, putem să facem textul mai bun și, în special, este important să facem în așa fel încât el să atingă obiectivul nostru, și anume obiectivul unei confiscări reale a bunurilor a celor care făptuiesc infracțiuni făcând în așa fel încât ei să nu mai dispună de acel, așa cum i-am spus uh, eu mai devreme, carburantul necesar, banii pentru a finanța noi activități infracționale. Uh, flexibilitatea este foarte importantă, recunoașterea reciprocă este foarte importantă. Sigur, mai putem discuta despre sumă de procent, putem de asemenea să mai discutăm și de posibilă extindere a listei infracțiunilor. Evident că în fața noastră se află o provocare uriașă. suntem în situația de a elabora o, un act normativ care să permită o confiscare cu adevărat eficientă și care să descurajeze cu adevărat făptuirea infracțiunilor. În această seară avem o primă discuție, dar aștept cu nerăbdare să conlucrez cu colegii și le mulțumesc deja pentru acest prim schimb de opinii. Mulțumim foarte mult raportorului. Iată așadar care e situația. Am încheiat această dezbatere. Calendarul. Termenul pentru amendamente, 12 septembrie, examinarea amendamentelor 9 sau 10 octombrie, votul la ECON 6 noiembrie. Este doar un aviz pentru LIBE. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Suspendăm această reuniune pentru 15 minute ca să revenim la timp la sesiunea de votare. Vă mulțumesc pe curând. So chair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 Dear colleagues. Dragi colegi, bun venit, începem sesiunea de vot. Haideți mai întâi să facem un test cu cartela de vot pe care vă rog să o introduceți în consolă. Am deschis votul pentru un test. One colleague to vote. Mai trebuie să voteze un coleg. E bine. Am închis verificarea. Începem să votăm proiectul de aviz al lui Molly Scott Cato în ceea ce privește avertizorii de integritate. Compromisul E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. PP-ul încă dezbate. Închidem votul. Pot? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. SND. Era pentru, parcă. Îmi pare rău. Trebuie să verificăm. Mi se pare că se adoptă, dar nu sunt sigur. Deschidem votul la amendamentul 35. Vote is closed. S-a închis votul. Și se adoptă. Compromisul F pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 39 pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis uh, votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, obține, abțineri. Se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, um, compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul K, verificăm. Încă doi colegi. S-a închis votul. Se adoptă. Asta a fost K, Nu, a fost J. Deci compromisul K pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79 pentru, Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. Verificăm la 81, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 81 pentru... Ba nu, se scuză președintele. 85 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, verificăm. La 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, amendamentul se scuză președintele, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 15. Cred că se adoptă, spune președintele. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul D. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și votăm textul astfel amendat. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 36 pentru, nici un vot contrar, 13 abțineri, raportul se adoptă. Felicitări uh, raportoarei. Trecem mai departe. Ceea ce a rămas de la fosta sesiune de votare și anume a doua parte a avizului pentru buget Raportor este Marcus Ferber și, după cum știți, e vorba de acea parte referitoare la comentarii. Liniile bugetare au fost deja votate. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul C. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul D. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 54 pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final al testului astfel amendat, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru 9 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului. Da, vă rog. Vreau să-mi uh, exprim îngrijorările. Sunt surprins că raportul lui Marcus se bucură de o asemenea majoritate. Oare și-a pierdut uh, Marcus uh, vâna? Pentru că, nu știu, de a, e de atâția ani în Parlament. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Mulțumesc. Știți că evoluția a fost una pozitivă în ultimele zile. Au fost elaborate noi amendamente de compromis și susține mult asta. Dar se transformă în Angela Merkel, spune vorbitorul. Aș fi avut majoritate și săptămâna trecută, dar asta e. Nu, nu, am testat asta la un vot, am testat asta la un vot, spune Marcus Ferber. Bine, trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi. Și anume, raportul lui uh, Marisa Matias în ceea ce privește combaterea inegalităților creând astfel locuri de muncă și creștere economică, efectul de pârghie. Un raport pe lângă Emplă, președintele vă roagă să nu vorbiți prea tare în sală. Un raport uh, de la ocupare. Noi aici examinăm amendamentele, iar doamna raportor are cuvântul. Marisa Matias, vă rog. Obrigada, obrigada, Roberto. Uh, bem... mulțumesc. Aș dori să încep prin a mulțumi colegilor și raportorilor din umbră. Bineînțeles că este vorba de un aviz în ceea ce privește inegalitatea. Este un subiect destul de larg care nu ține doar de economie, ci și de științele sociale. De vreme ce noi suntem Comisia Econ, am considerat că acest aviz și compromisurile ar trebui să se rezume la domeniile pe care suntem competenți. Am încercat să mă asigur că textul pune accentul pe competențele comisiei noastre. Am trimis două propuneri de amendamente de compromis și cu aceasta intenționez să introduc o serie de alineate noi în legătură cu subiecte care anterior fusese excluse au apărut o serie de alte subiecte ca urmare a amendamentelor colegilor. Deci, aș dori doar să vă rezum domeniile principale pe care le acoperă aceste noi aliniate. Luați notă că multe amendamente, multe amendamente propuse nu sunt acoperis, acoperite de compromis. Am încercat să găsesc uh, o bază cât mai largă de consens. Noile propuneri de compromis pe care le-am trimis se referă la introducerea unor alineate în legătură cu creșterea inegalităților în Uniunea Europeană și efectele asupra structurii economice și sociale și necesitatea pentru investiții private și publice necesare pentru combaterea egalității, pentru combaterea inegalității și pentru a promova egalitatea în alte domenii de compromis. vorbim și despre formare în uh, domeniile financiare și digitale pentru a combate inegalitatea. Nu doar inegalitatea de venit, uh, ci și pentru a combate excluziunea socială și pentru a avea uh, politici fiscale mai corecte. Politici fiscale mai eficiente care redistribuie mai mult și care să acopere o luptă mai efectivă împotriva evaziunii fiscale. Nu ă, neapărat în ceea ce privește TVA-ul intracomunitar. În ceea ce privește semestrul european, ca instrument pentru guvernanță economică ce necesită un grad de reformulare pentru a acoperi ocuparea, creșterea și egalitatea, există două uh, idei pe care le-am preluat de la colegi voi reitera faptul că întotdeauna vom aborda lucrurile în spiritul compromisului. Am încercat să introduc uh, contribuțiile tuturor raportorilor din umbră pe cât posibil și uh, voi face la fel și în legătură cu comentariile exprimate în reuniunea actuală. Acum, din partea PPE, domnul Marturcello, raportor din umbră, patru minute. Mulțumesc, domnule președinte, și doamnei raportor pentru munca depusă și în special pentru că a transmis documentele înaintea vacanței de vară, așa cum a și promis. Poziția PP-ului este cunoscută, însă avem înainte un volum mare de muncă. Sunt subiecte importante. Faptul că cetățenii europeni uh, șomeri pot să-și găsească un loc de muncă, pot fi incluși într-un sistem, reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană și un element fundamental în activitatea noastră. De aceea am dori să ne menținem între granițele acestei problematici, fără să ne depărtăm prea mult de ea. Așadar. Am uh, arătat aici că E nevoie nu doar de investiții pentru a crea locuri de muncă, ci și de reforma structurală a pieței muncii, care trebuie să fie mai flexibilă, fiindcă piața, fiindcă prețurile pentru forța de muncă în anumite state membre este, sunt aproape prohibitive. Se pune și problema concurenței, prin urmare este foarte important ca regulile pentru favorizarea concurenței să fie clare, să fie limpezi, pentru a favoriza o piață a muncii dinamică care să stimuleze crearea de locuri de muncă. Atât în partea publică, cât și în partea privată a pieței, Asupra acestor chestiuni, deci, va trebui să ne aplecăm. Sunt, convinsă, sunt convins că vom avea discuții fructuoase între raportorii din umbră atunci când vom începe lucrul pe marginea acestui dosar și mulțumesc uh, pentru un raport care, proiect de raport care deja e de bună calitate. Vă mulțumesc din partea Socialiștilor și Democraților, domnul Ivan. Te felicit și eu, la rândul meu, uh, eforturile depuse de doamna raportor și susținem eforturile sale. Uh, creșterea inegalității în Uniunea Europeană este o evidență. n are sens să discutăm uh, Uh, cei bogați devin tot mai bogați, iar cei săraci devin tot mai săraci, cauzele sunt multiple. Eu cred că eforturile pe care le depune Uniunea Europeană de luptă împotriva evaziunii fiscale, de uh, luptă împotriva fluxurilor uh, ilicite, împotriva paradisurilor fiscale, de consolidare a veniturilor fiscale este foarte importantă, <clears throat> ba chiar vitală Uh, e o luptă pe care trebuie să o ducem împotriva celor uh, uh, care câștigă veniturile cele mai mari la nivel european și plătesc cele mai puține impozite, fie că vorbim de averile uriașe scoase în paradisuri fiscale, fie în interiorul Uniunii, fie în afara Uniunii Europene pentru a nu plăti taxe și impozite, fie că vorbim de companiile multinaționale care nu plătesc taxe și impozite prin diferite mecanisme financiare, și scot banii în afara Uniunii Europene, afectând uh, piața europeană și investițiile care pot crea locuri de muncă, uh, este foarte important să luptăm împotriva acestor fenomene, să aducem mai mulți bani la bugetele naționale și la bugetul uh, Uniunii Europene, astfel încât să susținem investițiile în sănătate, în educație, în infrastructură, să reușim să reducem decalajele între diferitele regiuni Um, ale Uniunii Europene, să creăm locuri de muncă și să combatem șomajul, astfel încât uh, inegalitatea să se, să se reducă. Eu cred că sunt uh, multe lucruri pe care le vom discuta împreună și vom găsi soluții. Uh, felicit încă o dată eforturile doamnei raportor și aștept să ne vedem, să discutăm pe, pe acest raport. Thank you for your intervention. Uh mulțumesc pentru intervenție. Mă tem că nu văd pe nimeni din partea ECR. Am dreptate? Nu dorește nimeni să intervină? Nu le pasă despre inegalitate. Să, să nu presupunem, să nu ne lansăm în presupuneri, spune președintele din de la ALDE, domnul Tremosa, care se reprezintă pe el însuși și pe ALDE. Vă mulțumesc în primul rând, mulțumim raportorului, eh, raportoarei doamne Maria, pe Marias pentru acest text. În numele grupului meu eh, mi se pare că lipsește că lipsesc multe amendamente ale membrilor noștri care ar putea să fie luate în considerare pentru compromisuri. Ne-am fi dorit să vedem câteva dintre aceste idei incluse. Bineînțeles, avem opinii diferite la anumite puncte în legătură cu cea mai bună modalitate de a reduce inegalitatea. După cum știți, în grupul meu avem o majoritate de, de membri din statele nordice și uh, acolo există o viziune diferită, diferită în legătură cu ceea ce se poate face pentru o Europa socială. Așadar, am dori să vedem dacă ar fi posibil ca amendamentele noastre să fie incluse într-un compromis. Aceste rapoarte nu sunt obligatorii, ă, așadar plus valoarea principală a noastră, cea mai mare ar putea să fie un consens larg. Mă, am, mi-aduc aminte că acum câțiva ani ați fost raportoare pe raportul BCE și am lucrat foarte bine în această lumină cum putem să contribuim la arta compromisului pentru a găsi elemente comune între diversele grupuri. Cred că astfel putem da o valoare politică mai mare acestui text și sper că la reuniunile următoare să putem să avansăm pentru a include câteva din ideile noastre în compromisuri. poate data viitoare la următoarea discuție a amendamentelor um, o parte din contribuțiile noastre ar putea să fie incluse în amendamentele de compromis. Vă mulțumesc. În ultimul rând, domnul Filip Lambert. Uh, mulțumesc, domnule președinte, sunt dezamăgit. Nu sunt dezamăgit de raportul doamnei Matias. Uh, sunt dezamăgit că începem doar acum la ani ă, de zile de, de când a ă, explodat problema inegalității, ă, există lucrări foarte serioase ale FMI, există îngrijorări și la BCE în legătură cu inegalitatea, dar aici, la instituțiile europene, pe departe de a avea o comunicare a Comisiei, avem un raport din proprie inițiativă al Parlamentului European. Și mi se pare extrem de puțin. Ceea ce este frapant și mă adresez celor care nu mai sunt foarte mulți prezenți în uh, această sală și care uh, țin de, uh, de ideea creșterii PIB-ului și îi îndemn să citească raportul femeii care arată că prea multă inegalitate dăunează creșterii PIB-ului. Pentru că cu cât mai multe inegalități, mai puțină creștere. Deci dacă îi preocupă creșterea, poate că ar trebui să îi uh, preocupe și creșterea inegalităților. Pentru că inegalitatea nu ține neapărat doar de venituri sau de patrimoniu. Constatăm că în societățile noastre există diferențe de mai mulți ani în funcție de grupul social de apartenență, apartenență în ceea ce privește speranța de viață este o diferență enormă. Aș dori să se discute mult mai mult despre acest lucru pentru că uh, ai, pentru că oamenii au aceleași drepturi, însă este vorba aici de justiție și drept, de dreptate. Uh, a existat o perioadă de dinainte de primul război mondial, de inegalitate extrem de mare, de patrimoniu, de venituri, de inegalitate de speranță de viață și mă întreb dacă trăim în continuare într-o societate justă și dacă putem să ne referim și la uh, termenii lui Thomas Piketty sau la articolele recente din Financial Times, Mă întreb dacă mai trăim într-o democrație, pentru că democrația este puterea poporului uh, pentru popor, nu pentru 1% sau 2% sau 3% dintre ei. Este dificil de susținut că facem politici democratice atunci când aceste politici uh, sunt în benefici, beneficiul unei minorități infime. Și uh, domnul Martin Cello, care ne-a părăsit, i-aș spune că uh, mă, mă indignează să aud astfel de limbaj că dacă există inegalități, trebuie să flexibilizăm piața de muncă. Păi exact aceste politici de flexibilizare a pieței de muncă duc la inegalități, pentru că inegalitățile nu sunt produse de schimbarea climatică, nu sunt produse de presiune atmosferică sau de temperatură, este un produs al deciziilor noastre, oamenilor. Eh, în momentul în care inegalitățile crești, cresc, eh, eh, este din cauza că a apărut un moment de răscruce care a dus la scăderea drepturilor sociale, la scăderea puterii sindicatelor, la negocierilor colective. Aceasta este realitatea și cauza și să pretind, dacă toată lumea uh, lucrează, se spune, se spune vom avea justiție socială. Domnul Martincelli este italian. Uh, șomajul din Italia uh, a tinerilor este aproape 55%. Cum se poate uh, restructura această piață uh, prin flexibilizarea uh, mun- pieții muncii. Nici o astfel de măsură nu va putea să restructureze o asemenea piață. Trebuie ca fiecare om să aibă o viață demnă. Tânăra generație din Italia, din Spania, de facto nu mai poate să creadă în promisiunea unui loc de muncă demn și durabil atunci când se creează contracte de zero ore, aceste mini locuri de muncă, acest lucru produce oameni care nominal sunt uh, lucrători, dar care de fapt sunt săraci. Trăiesc în condiții nedemne, cu alte cuvinte. Și mă bucur de ceea ce a spus, de ceea ce a prezentat colega noastră, Maria, Marisa. Uh, susțin și eu uh, că anumite idei ale grupului ALDE ar trebui preluate. În Uniunea Europeană este fundamental ca problema justiției și a reducerii inegalităților să fie pusă în centrul politicilor, sale, în special a semestrului european. Au mai rămas câteva, câțiva colegi care nu s-au exprimat, dar uh, nu, am, nu s-a anunțat nimeni. Revin la doamna raportor. Vă mulțumesc. Bineînțeles că voi răspunde celor care au mai rămas în sală. Vom avea un, o întâlnire a raportorilor din umbră miercuri, la care vom avea ocazia să discutăm toate aceste aspecte. Bineînțeles că am lucruri de spus colegilor din PP și de la SD, însă de vreme ce nu mai sunt în sală, nu Uh, le voi răspunde în acest moment. În ceea ce privește cele spuse de Ramon în legătură cu amendamentele de compromis și amendamentele grupului ALDE. Am spus că nu toate amendamentele au fost acoperite de textul compromisurilor, ceea ce nu înseamnă că nu le-am preluat. Unele vor fi votate individual, altele vor deveni, vor deveni alineate, separate Câteva nu au fost uh, incluse în compromis, pentru că pot fi votate singure și altele pentru că contravin fondului a ceea ce mi se pare că poate să constituie un compromis rezonabil. Nu, nu vorbesc aici despre amendamentele liberale, sunt și altele care au fost depuse care nu se potrivesc cu aceste compromisuri. Uh, după cum am spus miercuri, vom putea să discutăm uh, posibilități suplimentare de a include aceste idei. Vă voi spune și care sunt aspectele care nu mi se par acceptabile. În ceea ce a spus Filip, sunt perfect de acord. Acest subiect uh, există de foarte mult timp și uh, este un subiect esențial. Dar cu atât mai mult trebuie să lucrăm asupra subiectului acum, printr-o rezoluție a Parlamentului. Există o lipsă de dezbatere, o lipsă de cercetări, de studii în acest sens. Deci, ar trebui să încercăm să ajungem la amendamente de compromis în aceste domenii, nu doar în legătură cu justiția socială și cu democrația. Dacă mai aveți sugestii între astăzi și miercuri, puteți să mi le trimiteți în scris. Dacă nu, voi folosi textul deja trimis și voi veni cu o nouă propunere miercuri. Și vom clarifica atunci anumite aspecte, în special legate de cele spuse de liberali. Da, votul va avea loc uh, în 25 septembrie, după aceea în Comisia de Fond 28 septembrie și în plenară în octombrie. Uh, încheiem ordinea de zi, nu avem niciun alt punct. Următoarea reuniune va fi luni, 25 septembrie la ora 15. Vă mulțumesc și o seară plăcută tuturor!